Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint în câteva cuvinte desemnarea responsabilor privind uh, pachetul de supraveghere financiară. Acest pachet va constitui un pachet principal de activități de supraveghere financiară care a fost adoptat în uh, conformitate cu procedurile obișnuite. Astăzi semnăm și ratificăm astfel legi care se vor referi la riscul sistemic în cadrul Uniunii Europene și în cadrul sistemului său financiar și uh, care va avea drept scop de asemenea și îmbunătățirea modului în care funcționează piața internă. În al doilea rând, mai există încă alte trei autorități europene de supraveghere care sunt instaurate astăzi și care vor supraveghea băncile, piețele și companiile de asigurări, precum și fondurile de pensii. În final, vom semna o directivă omnibus care modifică un set întreg de 11 directive tocmai pentru ca acestea să fie aliniate cu sistemul european de supraveghere financiară și aliniate și cu tratatul de la Lisabona. Foarte multe eforturi au fost depuse și a existat o cooperare formidabilă între instituțiile europene. Pentru că procedura s-a derulat foarte repede, într-un mod foarte eficient și dați-mi voie să vă spun că președinții succesive, uh, președinția spaniolă, președinția belgiană, au fost extrem de active. Vă mulțumesc pentru această cooperare. De asemenea, și Comisia a fost foarte activă și am colaborat cu ea aproape. Apoi, doresc să mulțumesc și membrilor Parlamentului European, colegii mei care se află aici în preajma mea. Domnule comisar, e o reușită nemaipomenită uh, a fost atât de bine faptul că ați fost atât de activ în ședințele pregătitoare și în uh, toate dezbaterile și în toate discuțiile. Uh, felicit de asemenea și colegii care se află lângă mine. Bineînțeles, noi încă nu ne-am terminat munca. Acum ne așteaptă pachetul de guvernanță economică pe care tocmai îl discutăm și care va fi de asemenea un pachet extrem de important. Știm foarte bine că acest pachet se află în derulare, în discuție și sperăm să ajungem la un rezultat cât mai repede posibil. Ce pot să spun la final? Toate aceste pachete, toate aceste uh, texte legislative pe care le vom semna acum vor permite Uniunii Europene să fie mai activă și să se consărace acestor subiecte încă de la 1 ianuarie 2011. Iată, o informație extrem de importantă, nu numai pentru noi, dar și pentru piețe, dar și pentru cetățeni, pentru că în fond noi asta ne dorim să ajutăm cetățenii. De aceea v-aș ruga să veniți acum lângă mine să putem semna aceste documente.